plecat din grupul EFDD din 13 februarie 2018 și se va alătura deputaților neafiliați. Doamna Rike Luize Carlson a părăsit grupul ECR cu efect din 21 februarie 2018 și se va alătura deputaților non-afiliați. Doamna Julie Gerling a părăsit grupul ECR și a aderat grupului PPE începând cu 28 februarie 2018. Domnul Ashworth a părăsit grupul ECR și a aderat grupului PP începând cu 28 februarie 2018. Am primit din partea grupurilor PP o cerere de a l nominaliza pe domnul Didier ca membru al delegației pentru relațiile cu Republica